el señor presidente. Buenos días. Bună ziua. Bună ziua, stimați uh, colegi. Declarăm deschisă sesiunea de astăzi. Uh, începem această sesiune după ce s-a întâmplat aseară și deschidem această sesiune cu o temă fundamentală și anume raportul domnului Georges Lyon despre viitorul PAC. Pe de altă parte, vreau să ne felicităm pentru faptul că domnul comisar Cioloș este astăzi cu noi aici. Știm că la sesiunile de la Strasbourg Comisia desemnează un comisar sau altul și cred că aici este un gest absolut remarcabil de responsabilitate pentru că vine chiar comisarul de resort care participă la această dezbatere. Mi se pare că este un lucru absolut extraordinar, absolut pozitiv. Deci, în primul rând, vom da cuvântul domnului Georges Lyon ca raportor care ne va prezenta acest raport. Domnul Lyon are patru minute la dispoziție pentru a-și prezenta raportul și două minute pentru a răspunde la final la cele spuse de dumneavoastră. Raportorul își poate folosi cele șase minute cum dorește, poate pentru prezentare, dar nu-i rămâne timp să răspundă. Deci l-aș ruga să se limiteze la timpul alocat de patru minute pentru prezentare și Firește că nu o să-i uh, întrup, uh, să nu o să-l întrerup dacă vorbește mai mult. Domnul Liu, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Voi începe prin ai uh, compătimi pe colegii germani și ai felicita pe colegii spanioli după meciul absolut excelent de aseară voi începe prin a spune următoarele, și anume care sunt cele două întrebări fundamentale la care trebuie să răspundem în ceea ce privește reforma PAC. În primul rând, pentru ce este